Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Dragi colegi, vă salut uh, și vă urez bun venit la prima noastră reuniune din această săptămână. Putem să adoptăm ordinea de zi dacă nu există nicio obiecție față de ordinea de zi. Văd că nu există și dacă nu aveți obiecții nici față de procesele verbale din 25-26 aprilie, 12 mai și 23-24 mai atunci, deci, dacă nu aveți obiecțiile, putem aproba și pe acestea. Văd că nu este cazul, deci le-am aprobat. Comunicările președintelui nu avem mare lucru, de fapt, așa că trecem la punctul 4, recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și trecem acum la Gzine Meissner, care îi dau cuvântul ca să ne expună acest raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bună dimineața tuturor. E vorba de calificarea profesională în domeniul navigației. Pare foarte tehnic acest dosar, dar eu zic că este foarte important pentru că noi știm cu toții că dorim să aducem mai mult transport pe navigație, pe cale navigabilă și nu numai pe șosele. Și deci dacă vrem să avem mai multe vapoare, mai multe nave care să facă acest lucru, e nevoie de persoane calificate care să poată să le conducă. Um, în momentul de față suntem într-o situație în care avem destul de multe lacune, avem personal destul de vechi, destul de bătrân pe nave și se pare că această meserie nici nu este foarte atractivă, oamenii nu prea se bat să devină um, comandanți de navă. Um, iată de ce am făcut această propunere, pentru că în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor, uh, trebuie să facem uh, o formare posibilă într-un stat membru care să fie recunoscută și în celelalte state membre. Pentru aceasta e nevoie însă să se discute și uh, despre felul de navigație, tipul de râu sau de fluviu și caracteristicile navigației pe diferitele tipuri de uh, căi uh, navigabile. Este foarte important uh, să putem să garantăm așadar în toată Europa o navigație de calitate, fără probleme de securitate, cu un transport de pasageri, dar și de mărfuri care să fie la nivel. Este pentru prima dată că ne ocupăm de, ocupăm de acest subiect și vom avea întâlniri cu raportorii din umbră pe viitor în viitorul apropiat și sunt destul de sigură că o să putem să terminăm dosarul la timp. De fapt, am spus deja ceea ce vroiam să spun la sfârșit, dar mă bucur foarte mult de toate contribuțiile care vor veni astăzi pe subiect. Mulțumesc foarte mult! Avem din fericire și experți astăzi aici. În primul rând, doamna Terezi Heckstein, care o să ia cuvântul mai întâi. Avele care Mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat la această întâlnire. Sunt foarte bucuroasă să pot discuta cu dumneavoastră despre această propunere. Doamna Meissner a spus-o deja, e vorba de o propunere extrem de importantă pentru industrie. In, in, Asociația Barjelor pe care o prezidez eu reprezintă o entitate foarte importantă în domeniu în Europa. Această propunere este este, de fapt, uh, o a doua variantă a unei inițiative din partea noastră în 2004. Am avut o discuție deja atunci și am cerut uh, o armonizare a, califica, a calificării profesionale, așa cum a spus-o și doamna raportor acum. Din cauza că nu avem destul de multe persoane calificate în domeniul acesta, este nevoie să schimbăm ceva pentru a garanta standarde de securitate foarte ridicate. Noi salutăm această propunere din partea Comisiei, care a fost acum înaintată și trebuie discutată. Și trebuie să ne asigurăm că în contextul acestei noi propuneri, care are ca scop o mai bună mobilitate a lucrătorilor în Europa, și introducerea unui sistem bazat pe competențe partajate mai degrabă decât un sistem bazat pe formare în întreaga Europa. Sperăm, deci, că acesta să atragă persoane tinere și persoane din alte sectoare către această branșă. Sistemul trebuie să fie bazat pe competență și are ca scop să atragă profesioniști în acest sector. În ceea ce privește standardele ca atare, Trebuie să subliniem că pentru uh, sector și pentru EBU, care, uh, pentru sectorul acesta care este considerat cel mai uh, sigur, este foarte important să avem standarde cât se poate de ridicate. De exemplu, la transportul mărfurilor periculoase, cel mai sigur mod de transport pentru mărfurile periculoase este pe căile navigabile. Trebuie să garantăm în continuare această securitate, dar și la transportul pasagerilor se aplică aceleași uh, standarde. E foarte important să avem un uh, set de standarde în cooperare strânsă între cei care au experiență în sector și uh, s-a creat un comitet de um, stabilire a acestor standarde, tocmai pentru a permite elaborarea lor nu numai pentru specificațiile tehnice care au fost adoptate de către Parlament și de către Consiliu înainte, ci și uh, pentru ca această abordare să poată fi aplicată și la nivelul calificărilor profesionale, la nivelul experților, deci mă refer la comisiile fluviale și la experții în domeniul navigației. Mi se pare foarte important, deci, să nu diluăm în niciun fel standardele pe niciun plan. O altă îngrijorare în acest sector este să se evite un fel de listă de cumpărături de certificate, pentru că, tocmai după cum spuneam înainte, standardele de securitate sunt mai importante. Am vrea de aceea să putem să oferim uh, certificate și statelor membre care nu sunt uh, familiarizate cu sistemul de educație sau de formare în uh, domeniul navigației. Am vrea, deci, însă să fie foarte bine restricționate accesele la certificate, mai ales uh, țările care nu au acces, de exemplu, la căi fluviale, să colaboreze cu cei care au experiență în domeniul navigației pentru a garanta tocmai ca standardele de securitate să fie păstrate peste tot. Și, în final, pentru a putea garanta aceste două îngrijorări, faptul, faptul că aceste îngrijorări sunt uh, așadar bine combătute, trebuie să garantăm deci standardele de securitate în strânsă colaborare între instituțiile uh, care sunt implicate, CCNR-ul, dar și uh, comisia, comitetul, comisia care se ocupă de transportul fluvial și uh, toate forurile care se ocupă de certificare și de mm, stabilirea standardelor care trebuie să facă ca această propunere să nu uh, se transforme într-un fel de listă de cumpărături în domeniul certificatelor. Mulțumesc foarte mult! Miriam Șafar acum, din partea European Transport Workers. Vă rog! Uh, mulțumesc foarte mult. Uh, din uh, partea Federației Lucrătorilor Europeni vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne ascultați punctul de vedere. ETF-ul salută această directivă pentru că este rezultatul unor ani de cooperare strânsă cu toți actorii implicați în sector organizații ale angajatorilor, ale lucrătorilor, comisia, guvernele și centrele de formare și pregătire. După cum știți foarte bine, sectorul căilor navigabile din Europa se confruntă astăzi cu foarte multe provocări. În special uh, provocarea de natură demografică, pentru că vârsta medie uh, este acum în Europa de peste 50, în unele regiuni de peste 55 de ani. Probabil că știți că volumul uh, de marfă transportată în Europa este în creștere și aceasta a afectat activitatea. De asemenea, uh, industria de agrement uh, în Europa are nevoie de personal în plus pentru a face față celor peste 300 de nave pe care le au. Căile navigabile, pe de altă parte, reprezintă un mod de transport uh, care respectă mediul și ar trebui să fie integrat uh, în, pe piața globală și s-ar trebui să aibă o cotă mai mare de piață în ceea ce privește transportul de pasageri și de marfă. În ultimele decenii au uh, apărut multe modificări în această industrie. Încetul cu încetul s-au făcut modernizări și au apărut noi elemente pentru care era nevoie de noi competențe și noi calificări profesionale. Pentru ca acest sector de activitate să face, facă față acestor provocări, el trebuie să aibă o situație stabilă și să fie atrăgător pentru uh, lucrători. De aceea, situația uh, lucrătorilor este esențială și reprezintă un element cheie pentru a avea un sistem de calificări și competențe profesionale uh, la nivel european în acest sector. De asemenea, își aduce contribuția pentru a facilita mobilitatea pe piața muncii și, bineînțeles, face ca aceste locuri de muncă să fie mai atractive. Această schimbare va pune capăt și practicilor ilegale, aducând o situație de egalitate pe piață și construind un sistem de standarde moderne pentru acest sector în ceea ce privește formarea și pregătirea. Pentru ETF, practic, obiectivul principal al directivei ar trebui să fie acela de a avea un sistem unic, global, pe toate căile navigabile interioare în Europa, fără niciun fel de excepție de la regulă. Nu trebuie să avem un sistem dual și n-ar trebui să existe nicio diferențiere între căile navigabile care sunt conectate sau neconectate toate ar trebui să fie acoperite de aceeași directivă. Avem nevoie de o legislație transparentă, armonizată, ușor de implementat și de monitorizat. Dacă ar trebui să apară probleme, probabil că ar trebui să ne gândim la perioade de tranziție mai lungă pentru ca statele membre să aibă timpul necesar la dispoziție pentru o bună implementare a directivei. Totuși, la o primă analiză a textului, avem impresia că există câteva imperfecțiuni. În preambulul, în articolul 2, există o listă foarte lungă de tot felul de excepții iar uh, din punctul nostru de vedere, faptul că această lege nu s-ar transpune în legislația națională ar aduce foarte multe probleme pe viitor și incertitudine, pentru că acest uh, sector are nevoie de o legislație foarte clară, de o legislație la nivel european, coerentă și uniformă, care poate evita problemele pe viitor orice fel de excepție la articolul 35, din punctul nostru de vedere, sunt total neacceptabile. Orice excepție, practic, uh, uh, nu respectă obiectivul principal al acestei directive și anume acela de a întări mobilitatea forței de muncă pe această piață. Există și alte câteva chestiuni uh, mai minore pe care am dorit să le prezentăm. La articolul 3 conceptul de other person, deci altă persoană a fost uh, introdus în afară de echipajul uh, uh, navigabil. Această mm, noțiune de persoană diferită față de cele din echipaj ar trebui să fie clarificată mai bine. La articolul 10 se menționează că durata de valabilitate maximă a certificatelor ar, trebui, ar putea fi prelungită de la 10 până la 15 ani. Din punctul nostru de vedere, am dorit ca această perioadă să fie limitată la doar 10 ani pentru ca autorizațiile să țină cont de realitatea de pe teren. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și acum are cuvântul Rob Van Nien de la Edina Educational Network of Navigation Schools. Vă rog. Goedemorgen. Uh, ja, Edina, uh, vertegenwoordigen uh, de... Mulțumesc, eh, bună dimineața. Edina reprezintă școlile de navigație pe căile navigabile interne. Edina este mulțumită de propunerea comisiei pe care am sprijinit-o încă de la început. Ne bucură, de asemenea, că această propunere se bazează uh, mai nou pe un sistem uh, de competențe. Deci nu mai ia ca punct de valoare de reper uh, experiența profesională sau orele de lucru, orele de navigație, ci verifică și competențele formale deci uh, include uh, oameni responsabili uh, care chiar știu exact ceea ce fac pe căile navigabile interne. Sigur că um, acest, um, această abordare este favorabilă și crearea unui sistem de certificare universal. Și este foarte bine dacă ai un text legislativ univoc atunci uh, uh, acest text legislativ poate fi pus în aplicare foarte simplu de către toate școlile de certificare. Deci, indiferent de statul membru, uh, indiferent de școala pe care a absolvit-o cineva, poți fi sigur că competențele dobândite sunt corespunzătoare. Tocmai de aceea nu înțelegem în anumite Uh, părți ale uh, textului dispozitiv uh, trimiterile la examene scrise. Pe, pe noi ne interesează certificările în baza obținerii unor competențe practice, în primul rând, și eu cred că aici textul mai poate suferi îmbunătățiri. Directiva mai spune și că se limitează domeniul de aplicare la echipajul uh, de punte. Deci uh, nu vizează, nu include, de exemplu, uh, echipajul, personalul care lucrează în buncăre. Noi știm că există echipe specializate, există oameni care uh, sunt calificați pentru munca la punte, dar există evident și personal activ în sala mașinilor sau în alte spații. Noi credem că uh, orice marinar trebuie să aibă uh, competența să uh, intervină nu numai pe punte, ci și în alte spații tehnice. Noi am dori ca domeniul de aplicare să se extindă asupra tuturor celor șapte spații de intervenție și de lucru pentru marinari. Acum, pentru a preveni situația în care fiecare stat membru face traduceri și interpretări diferite ale acestui text, Credem că ar fi oportună introducerea unei certificări de calitate europene. Deci să există un fel de certificare care să fie o marcă foarte clară de orientare, un termen de referință, referință și pentru aceia care caută să obțină astfel de calificare și cei, pentru cei care vor să angajeze în baza unei astfel de calificări. Spuneam că noua directivă se orientează pe competențe. Deci, pe faptul că poți dovedi că ești în stare, conform directivei, să faci cu tare și cu tare uh, treabă. Dar există oameni care au dobândit calificări în alte meserii și pentru aceștia care vin eventual din alte meserii se cere o experiență profesională minimă de 5 ani. Evident, aici se face legătura cu învățarea pe durata întregii vieți. Această condiționalitate însă presupune și o vârstă minimă de 21 de ani, deci și limitează posibilitatea celor care, să zicem, au tocmai terminat facultatea, dar care își doresc să iasă pe căile navigabile interne să intre în, în navigație. Uh, eu n-am nimic împotrivă ca un absolvent de facultate după 5 ani în câmpul muncii să vină pe o barjă, dar uh, uh, practic asta deschide posibilitatea tuturor categoriilor profesionale. Mulțumesc și acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei Rinului. Chairman, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazia în cadrul uh, Comisiei noastre CCNR să ne dăm și noi opinia și părerea despre acest proiect de raport pe directiva Comisiei cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare. În acest domeniu, recunoașterea reciprocă a competențelor și a calificărilor are o tradiție destul de lungă. Deja în 1922, CCNR-ul a încheiat un prim acord cu statele semnatare care reprezentau uh, Rinul, statele de la Rin, uh, din zona Rinului, începând de la Basel până în, uh, la capătul celălalt al Europei și am încercat, de asemenea, în acest spirit, să recunoaștem certificarea în întreaga Europa, recunoscând de data aceasta și prin directiva 9650 navigația internă pe Rin. Acest sistem va fi însă acum uh, înlocuit de un uh, sistem pe competențe. S-au făcut multe inovări în uh, domeniul navigației interioare, de exemplu în cazul GNL ca și combustibil, dar și în ceea ce privește pasagerii și transportul de pasageri și introducerea experților pentru acest domeniu care au fost de toate domeniile acestea dezvoltate și în cadrul CCNR la nivel european. Suntem foarte bucuroși să aflăm că în deliberarea dintre Parlament, dintre Consiliu și Comisie, au uh, fost uh, adăugate liste de competențe la cele care sunt uh, momentan în lista CCNR și adăugate la directivă. Vom continua cu mare plăcere cu colaborarea noastră cu Comisia Europeană și vom dezvolta, sperăm împreună, standarde pentru o descriere detaliată a competențelor, așa cum este ea uh, prevăzută în directivă. Avem anumite aspecte aici, mai ales la capitolul introductiv, uh, unde s-au introdus pentru prima dată așadar competențe europene pentru um, echipajul de navă ceea ce ar fi și va fi o valoare adăugată pentru mobilitate în Europa și suntem foarte bucuroși să cooperăm cu partenerii noștri sociali, dar și cu institutele care se ocupă de educație și formare, pentru ca să stabilim împreună standarde la nivel operațional, dar și uh, în ceea ce privește capitanul de vas și nivelul de management practic al echipajului, suntem foarte bucuroși să colaborăm încă de la început cu partenerii sociali. Același lucru este valabil pentru autorizațiile specifice care sunt prevăzute în directivă. După cum a zis domnul raportor, anumite aspecte trebuie analizate mai îndeaproape de către raportori. Și uh, am început un dialog cu toți uh, reprezentanții și comisia va putea să implementeze, sperăm în curând, standardele acestea prin intermediul actelor delegate. Suntem, uh, bineînțeles, foarte interesați să aflăm uh, că mai multe instituții nu doresc să se dilueze standardele pe care le elaborăm și cred că toată lumea care este activă în acest sector e de acord. Am auzit și mesajul uh, ETV-ului care ne spunea că directiva va fi un jalon pentru calitate în întreaga Europa. Și noi uh, suntem de aceea foarte bucuroși să vedem că și angajatorii și angajații vor contribui împreună la standardele la care lucrăm noi. Va fi o sarcină foarte ambițioasă pe care o avem în față. Calendariul e destul de strâns și de aceea noi considerăm că va fi nevoie de un efort comun, mai ales și susținerea experților care vin din partea instituțiilor academice din toată Europa va fi foarte valoros. Va trebui să respectăm și sistemele educaționale diferite pentru ca să încercăm să incorporăm toate cele mai bune practici existente la nivel european și toate abordările bazate pe competență. Suntem bucuroși să putem să participăm la acest proces și bineînțeles că vom ajuta Parlamentul în uh, toate punctele la care va avea nevoie de susținerea noastră și ne bucurăm foarte mult să lansăm acest proces cu dumneavoastră astăzi. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru că ați respectat cu toții timpul pe care vi l-am, uh, vi l-am acordat și acum are cuvântul Vim Van den Camp. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Colegul meu, uh, Renaud Muzulier, nu poate să fie astăzi aici să vorbească în numele grupului nostru, pentru că el este, de fapt, raportorul din umbră de la PPE și m-a rugat să vorbesc în locul dânsului și să pun uh, întrebările dânsului aici. În primul rând, aș vrea să mă alătur și eu uh, cuvintelor de bine. Avem, într-adevăr, o impresie foarte bună până acum față de tot ceea ce s-a uh, reușit. Suntem foarte bucuroși să ascultăm uh, export, experții noștri care au venit să ne spună că este bine în ce direcție am luat-o. Sectorul uh, acesta trebuie să evolueze, avem nevoie de personal competent și vrem să dăm acestui personal uh, o șansă să poată să lucreze peste tot în Uniune. Acum am auzit în ceea ce privește propunerea că mai există destul de multe îngrijorări în ceea ce privește lipsa de personal în um, navigația interioară. Sigur că modal shift-ul este o temă de mare actualitate. Vrem, de fapt, să mizăm mult mai mult pe acest tip de transport și problema, în general, în domeniul transportului este lipsa de personal. Poate că cu această propunere vom aduce o contribuție pozitivă. Abordarea Comisiei este să mizeze pe competență, mai ales adică să se îmbunătățească formarea profesională și noi susținem uh, calificarea mai bună, dar avem câteva întrebări uh, și anume 5 la număr. Prima întrebare, în uh, legătură cu definiția căilor navigabile, navigația interioară. În directiva care se ocupă de cerințele tehnice se definesc diferite zone în ceea ce privește rutele de navigație interioară și mă întreb de ce nu se regăsesc aceste zone în propunerea ca atare a directivei. Prima întrebare a fost aceasta, a doua acum. Avem acum pentru toți membrii echipajului, indiferent de nivelul lor de formare, o calificare care se cere deci, întrebarea este dacă pentru unii din cei care lucrează pe vase nu ar fi mai simplu să um, indicăm în uh, carnetul de bord câte personale, cât ce personal avem, cu ce calificare, ca să se știe mai precis. A treia întrebare. Este posibil ca timpul pe care l-ai petrecut la simulatorul de navigație să fie considerată și uh, timp de formare. E o întrebare către cei care se ocupă de formare aici. Am auzit de examene scrise, dar ne întrebăm dacă nu ar putea să fie inclusă și perioada de simulator în uh, testare. Apoi, recunoașterea reciprocă a calificărilor. Este un instrument foarte bun, dar uh, Mă întreb dacă are o importanță și pentru diferitele drepturi sociale ale membrilor echipajului și o ultimă întrebare, ce se întâmplă cu uh, muncitorii, lucrătorii sezonieri? Pentru că ei lucrează sporadic pe nave și vreau să știu dacă ei sunt excluși de la domeniul de aplicabilitate al directivei. Cam atâta, domnule președinte. Mulțumesc, spune președinte. și acum doamna Țapardel are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim uh, atât raportorului pentru prezentarea făcută. Mulțumesc, Chezine. De asemenea, le mulțumim și experților pentru informațiile pe care ni le-au adus. Sunt foarte utile și ne vor ajuta și mai mult în conturarea acestui raport. Într-adevăr, căile navigabile interne reprezintă o sursă naturală și unică care, dacă sunt exploatate inteligent, pot contribui la dezvoltarea economică a tuturor regiunilor riverane, îmbunătățind astfel viața locuitorilor și garantând și un mediu curat și sustenibil, pentru că avem un mijloc de transport uh, sustenibil. Un pas important în direcția acestei, explorări, acestei exploatări se referă la crearea unor reguli de navigație clare și, a, și cred că acesta este cel mai important lucru, reguli care să asigure un nivel de pregătire înalt și uniform pentru cei din domeniu. În acest context, salut și eu eforturile Comisiei de a construi un cadru legislativ care să uniformizeze cerințele pentru obținerea certificatelor de navigație, precum și înlesnirea procesului de recunoaștere a acestor documente. Consider că aceste schimbări se înscriu în filozofia europeană de creare a unei piețe unice și, evident, contribuie la o dezvoltare pe termen lung a profesiei din acest domeniu. În plus, având în vedere că, legisla, având în vedere că legislațiile în care, uh, coincid în, ma, în mare parte cu prevederile proiectului de directivă, consider că armonizarea legislativă nu pare să ridice probleme pentru statele membre, ceea ce este foarte util pentru că se poate face în timp scurt. Există însă două aspecte la care aș vrea să, asupra cărora aș vrea să atrag atenția și cred că trebuie să ne concentrăm. Primul se referă la sectoarele de cale navigabilă care prezintă riscuri specifice și sunt de acord cu concluziile studiului de impact care subliniază faptul că mobilitatea forței de muncă este afectată de lipsa de claritate în definirea zonelor de risc, zonelor cu risc, și de aceea avem nevoie de criterii și condiții foarte clare pentru stabilirea unor astfel de sectoare, Având în vedere că există obligații foarte clare pentru statele membre în ceea ce privește întreținerea căilor navigabile, precum și implementarea River Information Services, trebuie evitat ca în viitor anumite state să nu-și îndeplinească aceste obligații și să solicite ca aceste sectoare să fie încadrate într-unul din punctele B sau C ale articolului 8. Nu în ultimul rând, Textul propus afirmă că autorizația pentru zonele cu risc se va elibera de către autoritatea statului pe al cărui teritoriu se află sectorul cu risc. Din acest punct de vedere apar și costuri suplimentare pentru conducătorii de nave din alte state și cred că este un, uh, un aspect foarte important. Cel de-al doilea aspect și ultimul pe care vreau să-l ridic este legat de recunoașterea reciprocă a documentelor echipajelor navale fluviale de către Comisia Rinului deși nu pot fi contestate standardele ridicate, evident, sunt niște standarde pe care Comisia Rinului le-a stabilit privind acordarea certificatului și a documentelor pentru echipajele navelor fluviale, consider că ar trebui găsite modalități mai simple în ceea ce privește recunoașterea acestor documente. Și mă refer aici la gradul mai mare de reciprocitate și la mai puțină birocrație, care să reducă timpul prea mult pentru recunoașterea brevetelor și să faciliteze astfel libera circulație a forței de muncă. Vă mulțumesc foarte mult și sper să colaborăm, uh, așa cum am colaborat întotdeauna, foarte bine în, um, în uh, construirea acestui raport. Mulțumesc! Vielen Dank. Und der nächste ist Mulțumim și următorul vorbitor este Peter van Daan. Voorzitter, goedemorgen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Avem aici în față o propunere foarte interesantă. Ceea ce este cu adevărat important este să trecem de la experiență la competențe. Însă, mă întreb dacă aceste competențe uh, vor fi transpuse așa cum trebuie din punctul de vedere al formării. Uh, și aș vrea să vă atrag atenția asupra RIN-ului și asupra Comisiei Centrale de Navigație pe Rin. Acum, o întrebare pe care o adresez Comisiei, referitoare la articolul 6 din propunerea Comisiei. Articolul 6 care vorbește despre cerințe specifice care ar putea fi adresate navigatorilor atunci când se află pe uh, ape cu caracteristici uh, specifice. Ce se întâmplă cu zona Rinului în acest caz? Pentru că pe Rin, de exemplu, există zone muntoase cu navigație dificilă, unde trebuie să știi foarte bine drumul și la articolul 6 se spune că statele membre vor acorda autorizații specifice pentru astfel de cazuri. Însă uh, și Elveția este membru al CCNR, al Comisiei Centrale, și atunci mă întreb ce se va întâmpla cu dreptul de a acorda astfel de autorizații care trebuie acordate în principiu de uh, statele membre pentru că la articolul 6 nu se vorbește despre o specificitate aparte pentru RIN, deci nu se spune ce se va întâmpla cu CCNR-ul. Aceasta a fost prima întrebare. Acum o a doua întrebare referitoare la simulatoare. În această propunere se vorbește despre recunoașterea simulatoarelor, articolul 19.2, unde se spune că uh, Uh, Comisia are dreptul prin acte delegate să acorde autorizații pentru aceste simulatoare. Mie mi se pare foarte bine să se utilizeze și mai mult uh, cu simulatoare, însă uh, simulatoarele pentru zona Rinului um, sunt foarte importante și ele și vreau să vă întreb în ce măsură se ține cont de părerea CCNR-ului în această privință. Aș vrea ca Comisia să ne precizeze cine ar fi competent în acest caz. Și în afară de RIN, mai există o altă problemă care mă îngrijorează. Este vorba de o, o chestiune de fond. Articolul 10.5 unde se prevede o perioadă de 10 ani și aș vrea să întreb comisia să-mi spune de ce a ales această perioadă de 10 ani. Da, e o cifră rotundă, pare destul de bine aleasă, însă vreau să întreb comisia care este justificarea în spatele uh, acestei uh, decizii. Iată, domnule președinte, tot ce doream să spun. Raportorul ca și mine, au experiență în ceea ce privește căile navigabile, navigabile fluviale și cu raportorii din umbră vom lucra foarte bine. Domnul Taylor, mulțumesc că salutăm această propunere pentru că ea va înlocui un set foarte complex de cerințe la nivel regional care țin mai degrabă de acorduri bilaterale cu un sistem mult mai simplu, sperăm, la nivel european pentru autorizații și recunoașteri reciproce ale competențelor. Am auzit ce au avut de spus și experții și e am impresia că nu toți actorii importanți din sector sunt prezenți astăzi uh, aici, așa că ar fi fost bine să auzim, de exemplu, și părerea celor care lucrează pe căile navigabile în Europa. Și aș vrea să întreb pe expert ce părere au despre standardele minime necesare pentru formare, care sunt uh, incluse în această propunere, pentru uh, navigație și pentru siguranță. Uh, aceasta pentru că am uh, avut un raport din proprie inițiativă pe care îl vom discuta chiar în această dupămasă la comisie pe o temă care are legătură cu aceasta. Și i-aș întreba pe experți ce consideră că ar trebui să includem la standardele pentru situații de urgență și pentru tratamentul oferit uh, persoanelor cu mobilitate redusă sau cu dizabilități. Considerați că studiul de impact pe care îl face Comisia este suficient și relevant sau mai sunt și alte elemente care lipsesc? Sau mai aveți alte comentarii în acest domeniu? Și acum mă adresez Comisiei. Încercăm să evităm o dublă reglementare pe viitor uh, pentru a evita o dublare a poverii administrative și a muncii pentru statele membre. Și vreau să vă întreb ce părere aveți uh, despre posibilitatea de a avea o agenție europeană pentru căile navigabile interioare care să aducă Uh, claritate și siguranță pentru toată lumea și care să coopereze cu alți actori importanți din acest sector, cum ar fi, de exemplu, Comisia Centrală pentru Navigația Perin. Și o ultimă întrebare. Ce părere aveți despre dialogul sectorial social pentru a face față problemei registrelor digitale, a jurnalelor de bord și a tahografului pentru a asigura o situație de egalitate pe piață între toți actorii implicați. Aștept să cooperez alături de raportor și sper să ajungem la un rezultat pozitiv de pe urma acestei directive. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Monte, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult doamnei raportor și experților care au uh, exprimat foarte bine care este situația și și-au dat părerea despre proiectul de directivă. Eu cred că este foarte important pentru mobilitatea lucrătorilor să mergem uh, în direcția pe care o dorim de asemenea și cu regulamentul privind porturile, adică o mai bună stabilitate a locurilor de muncă, o mai bună dezvoltare a pieței interne. Deci mergem în direcția care trebuie. În ceea ce privește conținutul, vreau să fac doar câteva observații. În primul rând, dacă vorbim de o directivă, este clar că lăsăm uh, ceva spațiu statelor membre pentru ca să decline în funcție de specificitățile lor conținutul acestei, uh, acestui act. Însă, trebuie pe de altă parte să evităm să nu cumva să existe o flexibilitate excesivă, așa cum uh, s-ar putea întâmpla sau uh, și n-ar trebui să se întâmple. Așa cum am uh, stabilit deja, prin sistemul de excepții, putem spune că nu se poate constata, nu se poate crea o incertitudine juridică. Și cred că din acest punct de vedere trebuie să, verif- trebuie să clarificăm lucrurile. Apoi, în ceea ce privește evaluarea, poate că um, E mai bine să vorbim uh, despre experiența navigației mai degrabă decât o experiență, sau poate mai bine decât despre o activitate uh, lucrativă pur și simplu, pentru a aplica aceste standarde uh, mai larg. Articolul 17 spune că statele membre trebuie să notifice lista programelor. Întrebarea este cum să facem pentru ca să avem și garanții de rezultat și garanții de calitate, astfel încât să putem avea o adevărată omogeneitate în formare la nivel european. Mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt sind einige Fragen auch. Mulțumesc. Acum uh, iată că au uh, fost adunate și unele întrebări uh, adresate experților invitați. Uh, dacă doriți, acum este momentul să interveniți cu răspunsul. Einer nach der anderen, Frau Therese Hacksteiner. Uh, dau cuvântul mai întâi, doamne Therese Hackstein. Uh, thank you very much uh, for uh, all... Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru susținerea dumneavoastră și pe to- pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Uh, am înțeles uh, din acestea că susțineți această abordare, în primul rând, și pe de altă parte că aveți anumite îngrijorări. Multe dintre întrebări însă au fost uh, mai degrabă adresate comisiei. Dar pentru a începe, poate e mai ușor cu ultima întrebare pentru domnul Taylor ambarcațiunile pentru pasageri și standardele necesare pentru situații de urgență și persoane cu dizabilități sau mobilitate redusă. E clar că acest sector asigură deja din ziua de astăzi standarde foarte ridicate pentru a avea garanțiile cele mai ridicate în această industrie. Noi considerăm că standardele așa cum sunt uh, stabilite ele, sunt suficiente pentru a face față acestor uh, îngrijorări. Referitor la povara administrativă, acesta este un element uh, pe care trebuie să-l abordăm cu foarte multă atenție și să-l analizăm. Iar o altă întrebare care a fost pusă de mai mulți membri ai Parlamentului a fost uh, cea referitoare la definirea unor factori de risc și a unor reguli mai stricte pentru excepții. Cred că pentru noi în industrie este foarte important să avem niște reguli foarte clare pentru astfel de situații. Și așa cum au arătat uh, colegii noștri, este esențial să avem niște garanții și niște standarde foarte înalte pentru competențe specifice pe căile navigabile atunci când pot apărea accidente. Recunoașterea reciprocă a calificărilor la uh, un nivel foarte ridicat, așa cum a fost stabilit de către CCNR, aceste standarde trebuie menținute ca atare și e clar că aceasta va duce și la reducerea birocrației de-a lungul timpului. Dacă trecem la tema simulatoarelor, e clar că, pe de o parte, trebuie să ținem cont de experiența căpătată de-a lungul timpului în utilizarea acestor simulatoare și uh, tehnologia utilizată trebuie să meargă mână în mână cu formarea uh, personalului uh, navigabil pentru a garanta standardele de siguranță necesară. Încerc să văd dacă am răspuns uh, tuturor întrebărilor dumneavoastră. Cred că da, așa că mă opresc aici. Mulțumesc. Dan Miriam Șafar. Mulțumesc și apoi uh, dau cuvântul doamnei Miriam Șafar. Mulțumesc. Am fost uh, foarte mulțumită de comentariile și de feedback-ul pe care le-am primit uh, vis-a-vis -vis de prezentarea noastră. Evident că uh, poziția noastră vis-a-vis -vis de proiectul de directivă este mult mai vastă decât cele câteva puncte pe care le-am amintit. Mă bucur însă că s-a făcut trimitere la taograful digital, care este foarte important pentru noi, ca reprezentanța ai uh, angajaților din uh, domeniu. Dacă vrem să facem uh, această industrie mai durabilă, mai atractivă, trebuie să fim în măsură să oferim personalului nostru instrumente de măsură fiabilă pe nave care uh, nu reprezintă doar locul de muncă al marinarilor, ci și casa și căminul lor pentru perioade destul de lungi de vreme. Deci uh, ne bucură că există o sensibilitate pentru acest subiect în rândul dumneavoastră. De asemenea, s-a uh, vorbit despre uh, diferitele categorii de personal care intra sub incidența Uh, directivei. Pe noi ne-ar bucura dacă toate funcțiile de personal ar fi uh, incluse, deci inclusiv personalul nenavigabil. Pentru că există foarte multe categorii pe lângă cele de pe, ale personalului de navigație care lucrează pe, în condiții uneori chiar abominabile. Uh, de multe ori muncitorii sunt muncitori sezonali, în Uh, primesc contracte de uh, maxim 9 luni, dar 9 luni prestează mai multe ore, ore de lucru decât alții uh, au în 12 luni. Deci și aceștia au nevoie de condiții de lucru decente. Motivul pentru care primesc contracte pe perioadă determinată, contracte sezonale, este tocmai pentru a păstra într-o zonă de vulnerabilitate uh, în care nu pot emite pretenții privind condițiile de lucru. De asemenea, cred că a sosit timpul ca căile navigabile interne să devină un sector modern de industrie și de pregătirea modernă pentru acest sector ține și utilizarea simulatoarelor. Deci dacă oferi oamenilor instrumente de educație și instruire moderne, atunci trebuie să existe posibilitatea să scurteze proporțional perioada, perioada de instruire. Asta nu înseamnă că oamenii, că facem rabat și de la condițiile impuse legat de experiența de navigație practică. Colegul meu de la Edina a vorbit despre competențele care sunt uh, tratate în această directivă. Pe noi ne-ar bucura foarte mult dacă cele șapte competențe, cele șapte funcții ar fi incluse toate în dispozitivul textului și nu doar uh, cele de la articolul 3. Evident, mai sunt multe alte detalii cuprinse în documentul nostru de poziție, eh, depus în formă scrisă, deci acolo puteți să citiți mai multe. Eh, ja, voorzitter, dank u. Ik zal eh, ingaan op... Mulțumesc, domnule președinte. Am notat și eu câteva întrebări, spune domnul Van Rem. Acum, în legătură cu categoriile de personal vizate de directivă, directiva vizează personalul operațional, adică conducătorii de bărci, dar și marinarii și uh, comandorii de nave. Deci, directiva inițial uh, se limitează la aceste categorii de personal, dar asta nu exclude ceea ce am spus și înainte, că toți oamenii care lucrează în acest sector trebuie să lucreze în condiții de siguranță. Da? Și condițiile de siguranță în general pentru navigația pe căile interne trebuie îmbunătățită. De aceea, nu cred că putem accepta ca cineva, fără cunoștințe minime eh, de, de navigație, cum sunt detaliate în articolele 1 și 2, eh, să eh, participe la, la navigația pe căile interne. Dacă ne uităm care sunt practicile consacrate din alte sectoare, atunci este totuși o cerință minimă ca cineva care ajunge la bordul unei nave să fie conștient de eh, riscurile pe care și le asumă și să, fie, să știe exact care sunt eh, instrumentele, dispozitivele de siguranță eh, pe căile navigabile interne. Deci trebuie să fim conștienți de ce facem. Iar în ce privește simul, simulatoarele, cred că ele pot fi incluse în pregătirea personalului. Noi, la Edina, am elaborat un, un sol de curriculum care spune, în care și spune foarte clar, dacă aud ceva îmi pot să mai uit, dacă văd ceva poate uit după mai multă vreme, dar dacă pun mâna pe ceva nu mai uit. Deci, experiența practică este cea crucială, dar de dar și simulatoarele pot avea un rost și un rol și uh, pot uh, fi chiar un factor de atractivitate pentru pregătirea în acest domeniu. Pentru că uh, contribuie la formarea unor competențe de bază. Există un proiect elaborat sub egida acestui unde uh, în cadrul căruia au fost uh, montate simulatoare inclusiv pe, um, la punte și uh, care a stabilit și condiții cadru pentru modul de funcționare a unor simulatoare de navigație. Uh, trebuie să ai și criterii foarte clare de apreciere uh, a competențelor demonstrate pe un simulator. Acum, dacă personalul despre care vorbiți dumneavoastră are un rol de jucat în uh, partea operațională a navigației, atunci uh, este foarte bine să aibă și acest personal anumite calificări uh, formale. Da? Uh, deci trebuie să poți, de pildă, să, să acorzi ajutor atunci când este om la apă sau în alte situații de urgență. Um, de aceea, Eh, competențele minime trebuie să fie, eh, să includă atât eh, activitățile operaționale cât și activitățile de intervenție în caz de urgență. Așa sunt descrise aceste competențe și în CESNI. În ce privește recunoașterea reciprocă a competențelor și calificărilor obținute, Uh, între statele riverane ale Rinului și alte state membre, um, pot să vă spun că uh, uh, cel puțin în ce privește navigația pe Rin, trebuie să poți dovedi că, ești, că cunoști anumite sectoare ale Rinului foarte bine înainte să ți se permită să navighezi pe Rin. Criteriile, criteriile sunt elaborate de CESNI și uh, sunt uh, criterii care se aplică uh, tuturor categoriilor de personal navigabil. Ce-a mai fost aici? Da. Uh, jurnal de bord, uh, jurnalul operațional. E bine, poate știți că există un proiect european de cercetare privind digitalizarea jurnalelor de bord și anume introducerea unui sistem universal de registru unic, de jurnal unic, în engleză Service Record Book, uh, care să devină singurul uh, document uh, justificativ cuprinzător care să fie completat la bord. Așa, și ultima observație. Dacă e nevoie de experiență profesională generală sau experiență în navigație, ca precondiție pentru munca în navigație pe căile interne. Trebuie să, trebuie să dovedești că ești uh, competent pentru funcția pe care vrei să o exerciți. Adică poți să ai și experiență din alte sectoare maritime. Acest lucru poate fi recunoscut, dar dar pentru a putea intra pe căile navigabile interne, îți trebuie înainte de toate o experiență de navigație. Mulțumesc! Mulțumesc uh, frumos și acum încă o dată iar Crușe. Um... Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc foarte pe scurt. Am înțeles că cea mai importantă preocupare a fost cea a creării paralelismelor. CESNE, par, crea, Comisia pentru elaborarea standardelor uh, pentru navigație interioară, numită CESNE de către francezi, are scopul de a evita exact munca în paralel. Deci se vor stabili standarde comune care pot uh, fi uh, utilizate de CCNR și de către Comisie și de către țările terțe. Și atâta timp cât toată lumea respectă aceleași standarde de calitate și de competență, nu cred că o să avem vreo problemă de birocrație sau de altceva în domeniu. Ideea este să ajungem la rezultate pozitive să facem munca cum trebuie, într-un singur loc și după aceea să folosim acest lucru ca referință. Avem așadar uh, marjă de manevră pentru standarde, vorbim aici și de simulatoare și trebuie să garantăm calitatea tehnică pentru ca să putem uh, să um, standardizăm, de exemplu, și uh, specificitățile tehnice ale uh, simulatoarelor, vom include și aceasta. Deci există multe lucruri care trebuie incluse în plus în standarde și după aceea timpul, experiența la simulator va putea fi inclusă și considerată în experiența pe care trebuie să o prezinți pentru a putea să poți îndeplini anumite cerințe de competență. Deci cam uh, aceasta este ceea ce am reținut și sper să putem discuta bilateral despre chestiuni pe care încă nu le-am uh, discutat până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum vreau să dau uh, cuvântul uh, raportorului din Comitetul Economic și Social, domnului Zimonț, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, sunt raportor pentru navigația interioară și uh, la CESE am uh, adoptat un aviz acum câțiva ani, apoi în cadrul NAIADES am făcut recomandări pentru o colaborare mai bună între Uniunea Europeană și uh, Comisia Rinului și mă bucur că acum chiar putem să spunem că s-a întâmplat. Rezultatul pentru um, noi este exact propunerea Comisiei, în colaborare cu toate părțile implicate. Însă nu se întâmplă lucrurile încă oficial la fel în cadrul CESNE. Nu are rost să mai repet, cred, ceea ce au spus experții, pentru că suntem de acord cu ei și foarte interesant a fost să ascult și părerile deputaților din Parlamentul European despre normele de siguranță și despre trecerea de la experiență la competență și la felul în care poate fi contabilizată aceasta. Dar eu cred că totuși sunt obligată să, sunt obligat să vă spun uh, care sunt uh, îngrijorările și preocupările noastre. Vreau să vi le prezint doar pe scurt. Se spune pacta sunt servanda în latină și e destul de uluitor să vedem că se vorbește despre relația dintre Uniunea Europeană și Comisia Rinului ca și instituție internațională care are competență exclusivă pentru Rin mai ales uh, la subiectul despre care discutăm acum, pentru că, de exemplu, domnul Van Dalen tocmai s-a exprimat despre ce crede că ar trebui să fie această relație. Eu uh, aș fi vrut să se evite o astfel de clasificare, pentru că cel mai important este recunoașterea în cadrul Uniunii Europene uh, cunoașterea reciprocă și cred că există o soluție. Însă mai întâi trebuie să explicăm de ce această comisie are competența exclusivă. Păi citim, de exemplu, în documentul de la Mannheim, la articolul 23, uh, protocolul 6, 7 și 10, care explică la punctul 112 cum arată competența exclusivă pentru RIN și uh, de ce a fost acordată Comisiei. Dacă ne uităm în uh, articolul 50, uh, 351 al tratatului UE, care prevede că documentul de la Mannheim este în continuare valabil. Deci dacă ne uităm la acest articol, atunci vedem că, de fapt, ar trebui să fie în continuare um, prioritate acordată acestor acorduri vechi, așa scrie în articol. Și dacă știm și că Elveția participă la documentul de la Mannheim, dar nu este un stat membru în Uniunea Europeană, și nu este membru în, uh, în spațiul economic european, atunci ar trebui să înțelegem că mai bine am evitat dificultățile. Eu vorbesc aici dintr-un spirit european. Nu vrem să creăm dificultăți în navigația interioară. Trebuie să găsim o soluție pentru această contradicție. Și eu credeam că soluția este destul de simplă. Există comisii care au o competență exclusivă și pe care trebuie să le preluăm în directivă. Și vă dăm, le dăm acestora posibilitatea de a descrie riscuri specifice pe care le pot uh, și stabili singuri și soluțiile se pot stabili singure, de ce nu? Dar, desigur, în același fel în care se prevede în directiva Uniunii Europene. Și noi vrem la aceste să ajutăm uh, ca și catalizator. Mulțumesc pentru că ați venit, spune președintele, și că ați dat această declarație. Acum, comisia care a fost întrebată de mai multe ori, dau cuvântul domnului Teodoritis. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem foarte mulțumiți uh, pentru că am văzut că există o susținere majoritară pentru această propunere din toate părțile. Aceasta ne demonstrează două lucruri. În primul rând, ceea ce s-a făcut încă din comunicarea NAIADES din 2015 asupra calității navigației uh, uh, interioare se reflectă și în această propunere. În al doilea rând, elaborând această propunere, uh, colegii mei și cu mine, pe care îi vedeți aici, în stânga și dreapta mea, am lucrat îndeaproape cu toată lumea, cu statele membre, cu centrele de formare, cu sectorul, cu lucrătorii și rezultatele sunt foarte clare. Nu spunem că propunerea ar fi perfectă, e clar că ea poate fi îmbunătățită și tocmai de aceea o negociem cu dumneavoastră și cu Consiliul și vă ascultăm cu foarte mare atenție pentru a introduce modificările necesare care să facă acest text să devină și mai bun. Este un instrument pe care Comisia îl oferă acestui sector de activitate tocmai pentru a face față problemelor care există la ora actuală din cauza îmbătrânirii populației, din cauza dezechilibrului între ofertă și cerere pe piața muncii, din cauza problemei mobilității forței de muncă și din cauza acestei diviziuni pe care o avem între RIN și celelalte certificate din Europa întrebarea cine este competent unde nu este relevant, relevantă pentru noi. Uh, juriștii și serviciul juridic de la noi uh, ne spun că Uniunea are competența asupra Rinului, însă nu asta ne interesează pe noi. Ceea ce am acordat noi cu CCNR-ul este să lucrăm împreună pentru a ajunge la niște standarde comune, unice, pe care să le aplice toată lumea, astfel încât să ne atingem obiectivul acestei directive, și anume mobilitatea forței de muncă și asta pentru a-i atrage pe tineri în această profesie. Iată de ce această întrebare pentru noi nu are niciun sens. Aș mai adăuga acum pentru a răspunde uh, câtorva dintre întrebările care au fost puse aici în sală. E adevărat că există competențe care uh, țin de echipajul uh, de punte, altele care țin de echipajul din sala de mașini, însă trebuie să facem diferența între competențele necesare și categoriile de personal care trebuie să dețină acele competențe și să le aplice. Iată cum vom face. Avem nevoie de un sistem simplu cu câteva categorii de personal care trebuie totuși să aibă o serie de competențe variate, competențe care sunt descrise în anexă, și, bineînțeles, aceasta uh, se va face, se va defini cooperând cu Comisia Rinului și cu statele membre în cadrul uh, CESNE. Comisia pentru elaborarea de standarde pe căile navigabile interioare, toate aceste organisme, practic, ne vor ajuta și dumneavoastră, în calitate de colegiuitor ce este important pentru acest instrument referitor la standardele de siguranță. Noi și, de fapt, experții sunt uh, cei care au lucrat cu noi pentru a elabora această propunere și noi considerăm că aceste competențe din sistem reprezintă o garanție pentru standarde de siguranță și mai ridicate în Europa, pe toate căile navigabile, inclusiv pe RIN. În loc să uh, vorbim aici despre care standarde sunt mai bune, cred că trebuie să mergem cu toții să ne îndreptăm către standarde din ce în ce mai înalte și asta, bineînțeles, spre uh, mulțumirea sectorului, a proprietarilor de nave și, bineînțeles, și în folosul mediului. Revin acum la tematica simulatoarelor. Bineînțeles, salutăm faptul că dumneavoastră recunoașteți nevoia de modernizare, pentru că simulatoarele sunt esențiale pentru formare, pentru evaluare, dar le considerăm mai puțin potrivite pentru a căpăta experiența, pentru că experiența pe punte nu poate fi înlocuită de câteva ore la simulator. Din acest motiv am lucrat pentru a avea standarde înalte la nivelul simulatoarelor. Poate că știți că în ziua de astăzi și pe smartphone-uri poți să faci uh, o astfel de simulare uh, a navigației pe căile uh, fluviale, dar vă dați seama că asta nu te poate ajuta prea mult pentru a face față unei experiențe reale și aceasta ne va ajuta să facem pasul și către era digitală, un punct important pe care l-au menționat mulți vorbitori astăzi și pot să vă asigur că în preambulul textului nostru am lucrat deja pentru a avea jurnalul digital și pentru cartea de serviciu electronică. Deci, nu este doar în mintea noastră, am lansat deja studii, unul dintre aceste studii este foarte aproape de finalizare și aceste studii uh, vor da rezultate care ne vor ajuta să ajungem la o propunere din partea Comisiei astfel încât să se asigure nivelul de siguranță uh, necesar pentru implementarea acestor instrumente electronice. Aș vrea să răspund acum și comentariului făcut de Federația Europeană a Transportatorilor Europeni. Am dorit să facem aceste propuneri în același timp, dar după cum știți, e nevoie de mult timp pentru o astfel de propunere, e nevoie de consultare, de un studiu de impact, de timp pentru a ne pregăti, deci avem nevoie de timp, dar puteți fi convinși că lucrăm cât de repede putem. Întrebarea zonelor și a riscurilor specifice. Bineînțeles că există uh, riscuri specifice, în special pentru râuri, pentru că acestea sunt organisme vii, în continuă mișcare, uh, cu un nivel mai ridicat, uh, mai scăzut al apei, Uh, deci uh, trebuie să știi cum să reacționezi în fiecare caz în parte. Însă, trebuie să ne dăm seama ce ar trebui să intre în competențele de bază pe care toată lumea ar trebui să le aibă și ce are legătură cu morfologia specifică a unui râu. De aceea am ilustrat câteva criterii care trebuie să fie aplicate înainte de a putea uh, vorbi despre un risc specific. Și motivul pentru care am ajuns am ajuns aici este că am avut o adevărată uh, inflație de uh, riscuri specifice care au apărut pentru anumite râuri și de aceea credem că e nevoie de mai mare claritate. Acum o ultimă chestiune legată de persoanele cu mobilitate redusă ținem cont de acest uh, comentariu. E clar că vom introduce acest element în definiția standardelor de competență și sunt convins că uh, colegii noștri vor include acest aspect uh, la munca pe care o au la CESNE, ca fiind o cerință absolut necesară pe care toată lumea să o respecte. Un cuvânt de încheiere acum uh, în legătură cu nevoia sau nu de a avea o agenție pentru căi navigabile interioare. Comisia nu vă poate da un răspuns uh, acum imediat la o astfel de întrebare. E nevoie uh, de un proces de reflexie foarte atent. S-a vorbit și în trecut despre posibilitatea de a avea o astfel de agenție. Parlamentul a fost destul de critic față de această idee, însă uh, țin cont de propunerea dumneavoastră. Uh, vom uh, analiza această posibilitate și vom aștepta raportul dumneavoastră. Deci, deocamdată, mă opresc aici și nu intrăm într-o dezbatere mai aprofundată pe această temă. Sper să fi răspuns la majoritatea comentariilor, a întrebărilor care au fost uh, puse aici. Și acum, în încheiere, aș vrea să vă mulțumesc uh, foarte mult tuturor pentru feedback-ul constructiv pe care l-ați oferit, nu numai astăzi, ci de-a lungul anilor de când dezbatem această propunere și puteți fi convinși că vom fi foarte atenți la părerile dumneavoastră sunt uh, chestiuni care, deși par de natură tehnică, țin și de uh, latura politică și tocmai de aceea valorăm foarte mult uh, feedback-ul primit din partea Parlamentului European. De exemplu, atunci când e vorba de acele categorii, a treia categorie care a fost introdusă și așa mai departe. Cu toții, eu și colegii mei, așteptăm să cooperăm în continuare la acest dosar și uh, știm că doriți și dumneavoastră să acționăm foarte rapid. Aceasta se potrivește exact și cu dorința noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Last but not least, Mulțumesc și acum uh, o ultimă intervenție din partea raportare, doamna Meissner. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care prin expertiza lor au contribuit la dezbatere. Am avut un uh, schimb de opinii foarte fertil, mulțumesc și raportorilor din umbră nu doar pentru propunerile pe care le-au făcut, ci și pentru uh, foarte bune colaborare, colaborarea cu experții a fost la fel de bună. Evident, fiecare, pornind de la experiența acumulată în statele membre din care provenim, uh, dați-mi voie să mă întreb scurt, trebuie să beau puțin apă. Da, se întâmplă. Bun. Deci, cred Eh, și sunt eh, încrezătoare că raportul va fi unul foarte bun în cele din urmă. Sunt multe lucruri care trebuie avute în vedere și am auzit și din partea experților Principala noastră provocare pentru noi toți, pentru mine ca raportoare, va fi nu numai să integrez sugestiile eh, colegilor, ci să ascultăm eh, și părerea experților. Eh, avem nevoie de mobilitate, avem nevoie de competențe, de competențe specifice pe anumite sectoare de râuri. Există există colegi care au alte standarde decât avem noi. Uh, și uh, ETF susține de pildă că ar trebui să existe calificări uh, egale pentru uh, toate râurile și pentru toate posturile. În același timp vrem să creștem mobilitatea și să, creștem, să creăm și premisele pentru aceia care cu calificări din alte domenii ar putea totuși să intre în acest sector, um, fructificându-și uh, calificările obținute în altă parte și în navigația pe căile interne. Cred că totuși vom reuși. Îmi dau seama că mai avem nevoie aici, în Parlamentul European, să mai dezbatem lucrurile că trebuie să ne poziționăm foarte clar, dar sunt încă o dată, vă spun, încrezătoare. Și dacă vă spuneam uh, mai devreme că am ambiția de a termina acest dosar în acest an, uh, să știți că țin uh, la acest obiectiv. Consiliul, să știți că a fost de data asta mai rapid decât noi, chiar și-a finalizat deja avizul. Asta s-a mai întâmplat și la directiva privind porturile și uh, am înțeles că um, președinția neerlandeză încearcă să obțină un punct de vedere al Consiliului în acest uh, mandat, ceea ce a și reușit, deci și eu uh, am încercat să fiu la fel de ambițioasă, dar cu termenele care sunt prevăzute pentru traducere, pentru alte examinări ale textelor, poate nu reușim să fim la fel de rapizi ca alții, dar uh, suntem preocupați de siguranța uh, Uh, și de calificările necesare pentru un sector care cu siguranță este în creștere, deci nu cred că este rău dacă mai zăbovim puțin și folosim timpul rămas uh, uh, în acest an pentru, pentru a finaliza lucrurile cu bine. Mă bucur încă de pe acum să am următoarea întrevedere cu raportorii din umbră, cu umbrele mele, cum spun din când în când, am primit deja multe documente de poziție din partea lor. Zilele următoare voi avea multe eh, discuții, voi vizita și eh, școli de navigație. Eh, eu însă provin din domeniul navigației interne. Și să știți că mm, această temă nu a fost discutată până acum, dar sunt convinsă că există foarte multe locuri de muncă și pentru femei în acest sector. Da? Deci femeile nu sunt doar soțiile personalului navigant, ci uh, este foarte important pentru mine să avem în vedere la toate calificările profesionale și această dimensiune de gen. Deci eu cred că pe viitor va exista posibilitatea ca și femeile să își uh, uh, pună în valoare experiența profesională și calificările în acest uh, domeniu, care sperăm să fie atractiv pe viitor. Mă bucur încă de pe cum să colaborăm. Am stabilit deja datele următoarelor întâlniri cu raportorii din umbră și mă bucur să am și un schimb de opinii valoros cu uh, experții pe care i-am uh, invitat și cu care uh, vom avea un schimb de documente în legătură și cu uh, ceea ce s-a prezentat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, uh, Gesine Meissner. Eh, iată, s-a auzit că sunteți profesoară, să fim temenici mai degrabă decât să fim eh, prea grăbiți. E, vă spun doar că pe 27 septembrie așteptăm să primim raportul finalizat și după aceea cu cât putem mai repede, cu atât mai bine, dar fără să facem rabat de la calitate. Și cu asta trecem la următorul eh, punct de pe ordinea de zi. Uh, competențele de control ale Comisiei Europene în legătură cu așa numitul Single European Sky, cerul unic european. Uh, sunt planificate uh, noi măsuri de siguranță în legătură cu așa numitele blocuri funcționale ale spațiului aerian, Functional Airspace Blocks. Aceste măsuri uh, nu au fost transpuse de statele membre tocmai așa cum o cere legislația comunitară. Noi, în Comisia TRAN, discutăm această chestiune de mai mulți ani. Uh, Comisia de mai mulți ani solicită din partea statelor membre punerea în aplicare a normelor uh, în vigoare. Știu că am avut coordonatori foarte vehemenți susținători acestor blocuri de spațiu aerian funcționale, deci avem nevoie urgent de o utilizare mai eficientă a spațiului nostru aeran, pentru că prin utilizare mai eficientă putem economisi timp, combustibil și astfel și emisii. Spun întotdeauna că uh, este probabil foarte greu să realizezi o situație de tip win-win, din care toată lumea câștigă, dar uh, nu cred că uh, nu trebuie să uh, precupețim niciun efort ca să obținem așa ceva, pentru că uh, cu toții suntem pasageri și uh, beneficiari. Deci așteptăm să fie puse în valoare aceste blocuri funcționale și dau cuvântul raportorului, domnul Casoletti, să ne împărtășească experiența sa. Thank you, thank you very much, Chairman. Uh, good morning, everybody. Dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc. In relation to the... Mm, mă bucur foarte mult că mi-ați dat cuvântul și mă bucur să pot să vă spun uh, cum am avansat în ceea ce privește blocurile aeriene funcționale și cum uh, vom face pentru a adopta ceea ce mai rămâne de adoptat în legătură cu această propunere legislativă care face parte din cerul unic european SS și din uh, schema de performanță. Știți că schema de performanță este instrumentul cel mai important din SES, uh, a fost introdus în 2009, în momentul în care a fost uh, adoptat cel de-al doilea pachet legislativ pentru cerul unic european. E vorba de un instrument pentru reglementare economică a ofertanților de servicii care au o poziție de monopol, de fapt, și nu putem să ne bazăm pe competiție, pentru concurență, pentru a putea să îmbunătățim serviciile pentru consumator. Deci avem nevoie de o schemă de performanță care, de fapt, să înlocuiască piața uh, și mecanismele pieții. Schema de performanță este o schemă foarte complexă. Pot să vă descriu elementele principale ale acestei scheme. Comisia stabilește obiective la nivelul întregii Uniuni în ceea ce privește mediul, capacitatea și uh, eficiența din punct de vedere a costurilor aceste obiective de performanță prevăd ca statele membre să îndeplinească anumite planuri de performanță, care includ uh, obiective obligatorii la nivel național și la nivelul uh, FAB-urilor, a blocurilor. Și după aceea trebuie ca aceste obiective care au fost stabilite la nivel uh, național să fie în, armoniz- în armonie cu obiectivele la nivelul Uniunii. După ce s-a oferit planul de performanță către comisie, se va face o evaluare de către comisia a planurilor pentru și se vor coopta și autoritățile de evaluare în aceste analize, iar apoi comisia va lua o decizie despre planurile de performanță, să fie de acord sau să nu fie de acord cu ele. Ceea ce se întâmplă de obicei în două faze ar putea fi o decizie total negativă și uh, imediată a Comisiei, dacă însă după aceea se înaintează un al doilea plan de performanță care din nou duce la o respingere din partea Comisiei, Comisia trebuie să pregătească o decizie cu măsuri uh, de uh, corective pe care trebuie să le introducă în acest plan. Avem și câteva slide-uri care sunt la intrare, dacă vreți să vă uitați. Doar pentru ca să putem să vă descriem mai clar unde ne aflăm acum, suntem acum în a doua perioadă de referință care a început în 2015 și va dura până în 2020. În martie 2014 am adoptat primele ținte. Planurile de performanță au fost uh, apoi produse în iulie 2014 și în martie 2015 Comisia a luat decizia despre planuri. Unele dintre ele au fost considerate ca fiind conforme cu planurile și obiectivele la nivelul Uniunii, altele nu erau suficiente și acestea au uh, trebuit modificate, se referau la unele blocuri funcționale și veți găsi informații mai detaliate despre ele în document. Pentru cele care nu au fost uh, conforme, a fost nevoie de un plan de performanță revizuit, ceea ce s-a întâmplat și Comisia a luat o a doua decizie în februarie 2016. De data aceasta, decizia a fost pozitivă pentru unii și um, pentru alte blocuri a fost în continuare o decizie negativă. Mă refer la blocurile funcționale majore uh, și la capacitate și la eficiența din punct de vedere al costurilor. Iar uh, pentru uh, blumedul, adică faburile din Grecia, Italia, Malta, de asemenea, au fost probleme. Decizia Comisiei nu a primit un aviz, deci avem acum o fază de negociere cu statele membre și vom uh, discuta în Comitetul pentru Cerul Unic uh, pentru ca să avem, uh, să găsim o soluție. În analiza noastră spuneam că susținem să se facă eforturi de performanță în momentul în care sunt probleme legate de capacitate, mai ales în Cipru și în Grecia, unde lipsa de capacitate este foarte sistemică. Avem și probleme însă și în Franța, unde în anumite traficuri de, în anumite centre de control al traficului sunt întârzieri foarte mari. În continuare, trebuie eficientizate faburile, ceea ce Uh, câteodată vine de la nevoia aceasta vine de la anumite probleme sistemice de costuri în Germania sau uh, în Franța, de exemplu, unde țintele, din punct de vedere al costurilor, nu sunt, nu sunt în conformitate cu cele comunitare. Deci, în final, uh, evaluarea făcută de comisie a constatat că se aplică în mod foarte consecvent anumite criterii pentru a putea vedea dacă planurile de performanță sunt conforme sau nu. Aceste criterii au fost aplicate tot timpul în uh, faza de analiză. Ceea ce arată că construcția unui FAB necesită încă anumite îmbunătățiri, există dificultăți pentru statele membre în continuare de a transpune acest concept în uh, legislația cerului unic european în, uh, și în uh, măsuri uh, operaționale foarte concrete. Ceea ce vedem în ultima vreme, cel puțin după anul 2012, am văzut așadar că multe progrese au venit din partea instituțională pentru că s-au creat foarte multe entități uh, care se ocupă de evaluarea faburilor, dar, din păcate, nu au existat beneficii tangibile prea majore din punct de vedere operațional uh, pentru utilizatorii și pasagerii cerului unic. Comisia analizează situația și a decis anul acesta că s-au făcut anumite încălcări și că se va deschide o procedură de infringement dar am decis și să lansăm un studiu până la sfârșitul uh, anului pentru a înțelege beneficiile operaționale pe care le aduce sistemul și pe care le-am putut constata în ultima vreme, deci din 2012. Comisia ar putea atunci să evalueze mai bine dacă, dacă succesul din domeniu i-a fost chiar uh, eficient Va trebui să îmbunătățim uh, și sistemul dacă trebuie. E clar că um, e nevoie de o schimbare la nivel european pentru ca să avem un sistem eficient și din punct de vedere al costurilor și o gestiune foarte eficientă. Mulțumesc. Acum are cuvântul Vim Van den Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Spre mare mea rușine, trebuie să recunosc că nu sunt expert în domeniu. Așa că am să mă limitez doar la două întrebări. Am înțeles foarte bine din uh, prezentarea comisiei uh, multe lucruri, dar nu știu dacă suntem mulțumiți sau nu. Până la urmă, statele membre și-au făcut bine treaba sau nu? Din punct de vedere politic, nu reușesc să fac o evaluare corectă a situației. Deci, suntem sau nu suntem mulțumiți? Sau uh, a durat prea mult timp, de altfel, cum se întâmplă în general în Uniunea Europeană? O a doua întrebare. Ce avem de făcut de acum încolo? Și știu că este o întrebare destul de delicată din punct de vedere politic. Ce se va întâmpla cu SES-2 și ce ne pregătește Comisia? Mulțumesc, domnule Ertug. Herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Ähm, Ismail Ertug, mulțumesc. Eu cred că miezul problemei este exact ce a spus domnul Van den Camp adinaur. Noi în Parlamentul European nu prea putem să facem mare lucru. De fapt, statele membre nu ajung la un acord și de aceea ar fi interesant să știm ce dorește Comisia să facă în acest context pentru ca statele membre să se miște. Ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră mie îmi arată anumite conexiuni, însă văd că există în continuare rezistență din partea unor state membre când e vorba de planurile de performanță și apropierea de obiectivele la nivel comunitar. Dacă v-am înțeles foarte bine, va avea loc un vot, un vot la care statele membre vor trebui să evalueze alte state membre dacă au încălcat sau nu uh, liniile directoare ale UE și dacă da, nu, ne gând, nu este foarte greu să ne imaginăm uh, cum vor fi evaluate performanțele din alte state membre. Este clar că se va face de către celelalte state. Deci, uh, întrebarea este dacă nu e mai simplu totuși să obligăm statele membre să respecte aceste blocuri aeriene. Mulțumesc, Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, surprinsă de raportarea pe care ne-a făcut-o Comisia, pentru că am început acest drum atunci când mă aflam în primul mandat aici la Comisia aceasta pentru Cerul Unic European. Asta se întâmpla în urmă cu 12 ani. Și în ultimul mandat am fost raportor încercând să dau un nou avânt uh, Cerului Unic European înainte de a începe discuțiile la Cezar sau la SES 2 toate statele membre au fost de acord să semneze acest acord pentru un cer unic european, incluzând aici toate statele membre care ni s-au alăturat în 2004. Nu suntem naivi aici. Știm că există provocări, că există dificultăți atunci când e vorba de un uh, exercițiu atât de complicat ca acesta. Uh, Însă dacă vedem rezultatele pozitive și domnul președinte a menționat deja câteva, în ceea ce privește uh, rutarea directă, circumstanțe mai bune pentru operatorii noștri din punctul de vedere al tarificării uh, biletelor, toate aceste elemente erau foarte clare încă de acum 12 ani. De ce să nu le acceptăm acum? Chiar și eu, care sunt uh, conservator britanic și uh, știți ce se întâmplă acum, uh, și eu uh, recunosc că pentru că niciodată n-a fost aici o problemă de suveranitate, pentru că statele membre vor deține întotdeauna controlul asupra uh, spațiului lor aerian. Însă au fost de acord să meargă mai departe cu acest cer unic european și au venit cu ideea, o idee colectivă, de a, a restructura sistemul în așa numitele FAB. Unele state membre și-au îndeplinit datoria, de exemplu, o parte din zona scandinavă, Regatul Unit și pot să vă spun că m-am deplasat în Cipru cu domnul președinte, când Cipru și Grecia au inaugurat uh, propriul lor FAB. Și asta s-a întâmplat în 2013-2014, în ultimul mandat. Și dacă îmi permiteți să vă spun, pentru că nu e o chestie personală aici, e adevărul. Uh, dacă vorbim despre toate aceste scheme de performanță, nu prea ne interesează de fapt pe noi. Ce ne interesează este să mergem mai departe, să facem față problemelor pe care le avem și să atingem obiectivele stabilite în cerul unic european. Comisia nu face asta. Uh, Dumneavoastră ar trebui să uh, atrageți atenția statelor membre care nu și-au făcut datoria și nu au implementat faburile așa cum trebuie pentru a avea un proces cu adevărat comun și pentru a introduce Sezar și pentru a avea progresele tehnologice necesare. Deci uh, nu este o raportare din punctul meu de vedere. Nu, uh, se vorbește de un alt nivel cu nu știu câte pagini de Uh, competențe de implementare, de executare ale Comisiei, dar știm foarte bine ce se întâmplă aici. Sunt state membre care nu ne-au ajutat prea mult. Dacă vedem ce se întâmplă cu faptul că guvernele n-au luat măsurile necesare pentru a merge mai departe. Dar asta nu este atât de important, pentru că nu poți avea o situație în care toată lumea să aibă de câștigat dacă unele state membre nu își fac datoria. Și dumneavoastră, Comisia, aveți rolul acesta de a face ca regulile să fie respectate și nu se întâmplă asta. Și uh, cel puțin grupul meu nu vede așa ceva și cred că nimeni aici nu ar spune că Comisia și-a făcut datoria. Deci, uh, domnule președinte, cred că ar trebui să veniți uh, cât mai repede cu putință, cu o raportare pe măsură și să ne spuneți ce se întâmplă de fapt cu aceste faburi, pentru că nu prea ne interesează schemele dumneavoastră de performanță pe aici, pe acolo, fragmente care nu ne spun absolut, absolut nimic. Uh, Știm despre ce vorbim aici, dar problema e că nu avem răspunsuri și dorim să mergem mai departe și nu vedem că Comisia ar face vreun pas înainte. Așa că mi-aș dori Comisia să se întoarcă cât mai repede cu putință, să ne spună unde sunt problemele, unde sunt lacune, pentru că eu aș vrea să știu care state membre fac ca acest proiect să nu progreseze. Mulțumesc! Uh, Gesine Mulțumesc, Găzine Masner. Mă bucur că vorbim despre cerul unic european, dar am spus-o de mai de multe ori, dacă cetățenii europeni ar ști cât de ineficientă este navigația aeriană în Europa, că se zboară în zigzag în loc de linii drepte, în loc de hiperbole, că se cauzează mult mai multe emisii decât ar fi necesar, că durează zborul mai mult decât, uh, decât ar fi necesar, eu cred că oamenii ar ieși în stradă. Și poate cu o mică revoluție, într-adevăr, statele membre s-ar declara disponibile și dispuse să uh, și pună în aplicare ceea ce au semnat, de fapt. Pentru că toate statele membre au spus, avem nevoie de un scricer unic, uh, toată lumea a semnat, dar nu toată lumea vrea să, să semneze, să pună în aplicare, din potrivă. Și Acum, comisia vine să ne facă noi propuneri, dar comisia de fapt este gardianul tratatelor. Deci dacă statele membre au semnat lucrurile, atunci comisia trebuie să impună semnarea și punerea în aplicare a celor semnate. Știm că cel unic european 2 plus are legătură cu problema ajustării pistelor de decolare și aterizare. Și Eh, însă, misiunea noastră este să asigurăm un spațiu aerian eh, sigur pentru cetățenii eh, europeni. Da? Și Comisia cred că ar trebui să aibă același deziderat. Eu știu că este dificil să progresăm, dar mă întreb dacă nu cumva Comisia are, ar putea identifica niște uh, instrumente prin care să, se, să impună respectarea uh, celor semnate. Spuneați că Cipru, Italia și uh, Grecia au uh, probleme de capacitate și că este dificil uneori să aterizeze în Grecia, că um, totuși uh, capacitățile ar putea fi cu totul altele. Dar vreau să întreb care sunt aceste probleme de capacitate? Avem prea puțin uh, control de trafic aerian, avem nevoie de personal, de infrastructură. Care sunt aceste cauze? Eh, acum, pentru tocmai țările acestea este foarte important turismul și dacă dacă avem astfel de bariere specifice în traficul aerian, atunci înseamnă că aceste bariere, de fapt, sunt bariere în calea dezvoltării uh, uh, transportului. Ați uh, făcut și un tabel pentru FABEC, adică fab pentru Europa Centrală. Am observat că uh, Uh, Beneluxul și Elveția și-au făcut repede temele de casă uh, uh, și că în tabelul FABEC privind eficiența costurilor se pare că Germania nu are nu are prea multe teme de casă de rezolvat, eu credeam că e altfel. Belgia, țele de jos, Luxemburgul sunt undeva în capătul tabelului și Franța apare și ea cu minus 4,1, minus 4,5 ca și statele Benelux. Vreau să știu dacă, în cazul Franței, uh, acest calificativ are a face cu numărul crescut de greve ale celor din sectorul aerian și că de aceea foarte multe zboruri n-au putut fi executate așa cum au fost uh, planificate. Deci cum să înțelegem tot acest tabel? Mulțumesc că are cuvântul doamna Adeli. Merci, monsieur président. Alors, tout le monde s'accorde dans la... Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea este de acord uh, că la comisie s-a spus că cum se face că regulamentul uh, privind cerul unic este o inițiativă bună, care datează din 2004, apoi varianta a doua din 2009 și care prevedea ca să se finalizeze cerul unic în 2012. Eu aceasta citesc în foaia de parcurs, dar acum suntem în 2016 și totuși n-am terminat încă. Dumneavoastră spuneți că statele membre sunt responsabile, dar noi chiar nu înțelegem uh, de ce acest cer unic are o asemenea întârziere și cum de noi, Parlamentul și noastră Comisia, um, ar uh, trebui să, n-ar trebui să lucrăm împreună mai bine ca să mergem mai repede. Eu zic că ar trebui foarte repede să luăm măsuri pentru ca statele membre să poată să facă puțin progres uh, pe această temă. Asta este prima mea întrebare. A doua, Vreau să știu dacă aveți deja rezultate din punct de vedere al mediului înconjurător pentru cele mai avansate blocuri. Franța, Elveția, Germania, Beneluxul, pe de o parte, și Europa Centrală de Est. Um, vreau să știu dacă aveți, așadar, pentru acestea, rezultate semnificative pe care vreți să ni le transmiteți din punct de vedere al mediului dacă îmi puteți da un răspuns, v-aș fi recunoscătoare. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult. M-am mai pus și pe mine pe lista vorbitorilor. Egoismul național este un lucru cunoscut pentru toată lumea, însă, în acest caz, egoismul național merge împotriva intereselor proprii. Pentru că, în primul rând, există mai multă siguranță, nu astfel. Toată lumea ar trebui să fie interesată să îmbunătățească siguranța pe cât se poate și nu se întâmplă. În al doilea rând, se pot face economii. Dacă avem peste tot aceste instituții, costă foarte mulți bani și este evident că statele membre care nu pun în aplicare acest lucru sunt atât de bogate că nici nu le pasă. De fapt, ar putea să facă economii dacă ar colabora și nu o fac și astfel ar mai economisi și emisii. Există anumite state membre care cheltuiesc miliarde pentru ca să își reducă emisiile cu 2-3% și pentru a-și atinge obiectivele, dar aici chiar numai cu uh, economii de bani am putea atinge aceste obiective și ei nu vor să o facă. Jackie Foster spune că lipsește voința politică, dar mi se pare că se vede și la comisie același lucru. Eu și eu de 12 ani urmăresc acest dosar și i-am spus și lui Iartembovski când avea raportul. De ce nu se întâmplă nimic? Acordurile, tratatele sunt însemnate, suntem un stat de drept, uh, și cel care nu dorește să facă așa ceva, există un gardian al tratatelor și comisia este cea care ar trebui să acționeze imediat. Deci mă întreb, de ce nu veniți la noi și ne spuneți că aveți o uh, procedură de infringement pe care ați lansat-o împotriva respectivelor state pentru că nu își respectă obligațiile și cu această încălcare a tratatelor vă asigurați că în același timp și se cresc emisiile și se mai și risipește uh, foarte mult uh, forsăriți pe mulți bani. Deci noi nu știm exact de ce problemele nu se rezolvă. Noi vrem să știm cum stă treaba cu lipsa de voință politică pe care o vedem nu numai la statele membre, ci o vedem în mod clar și la comisie. Ce faceți? Ce faceți concret? Ce face doamna comisar Bulț, aș vrea să știu. Știu că în ierarhia comisiei, comisarii nu mai au multe de zis Însă lucrurile merg mai departe și domnul Timmermans ne spune tot timpul când vine aici că trebuie un better regulation. El este, de fapt, aici mai degrabă un apărător al bad regulation, nu better regulation și aș vrea să știu de ce este așa. Am putea să ne dați un răspuns, știm care sunt problemele, le-am auzit de 20 de ori. Nu mai vrem să le auzim, vrem să știm ce se întâmplă, de ce se întâmplă așa, spuneți-ne măcar ce ați încercat și de ce nu funcționează. Noi asta vrem să știm. Vă rog, vă dau cuvântul și să dau numai urechi să vă ascult ce aveți să-mi spuneți. Okay. Thank you, thank you, Chairman. Uh, so, um, starting from uh, the intervention of MEP. Mulțumesc. Da, am plec de la intervenția domnului Van der Kamp. Funcționează microfonul. E bine cu microfonul mai aproape că se aude mai bine, spune președintele. Da, mai încep încă o dată. O să încep cu întrebarea pusă de domnul Van de Camp, care a întrebat dacă suntem mulțumiți de implementarea felului în care funcționează blocurile. Ne-a întrebat dacă suntem mulțumiți de cum uh, merge. Nu suntem foarte mulțumiți pentru că legislația încă nu este mm, pusă în aplicare total și durează prea mult uh, până când se întâmplă. Statele membre ne spun că în acest domeniu, în acest sector, totul se face pas cu pas. Noi știm că sectorul ar trebui să facă progrese, dar e destul de lungă perioada aceasta. Întrebarea e ce facem acum? Care sunt pașii următori? Păi, ca să fiu sincer, la faburi nu e foarte clar viitorul. Noi nu știm exact ce se va întâmpla cu cerul unic european și ceea ce încercăm noi să facem acum este să îmbunătățim procesul Cezar, Cezar, care este un proces foarte important în cerul unic european. Vrem să introducem schimbările operaționale, vrem să îmbunătățim capacitatea și uh, eficiența zborurilor și să reducem costurile. Iată deci un element al cerului unic european, proiectul Cezar, care funcționează foarte bine și care ne dă un răspuns destul de bun la, la problemele noastre. Dar nu mă refer aici la, la faburi, pentru că acolo situația este diferită. M-au pus, um, mi-au pus deputați întrebarea despre schemele de performanțe despre cum sunt atinse obiectivele. Trebuie să înțelegeți că schema de performanță a fost introdusă pentru a forța o schimbare, pentru a convinge un, toți operatorii de, și ofertanții de servicii să se integreze în acest sistem și să ofere servicii mai eficiente. Însă, din nou, în legătură cu schema de performanță, ne-am lovit de rezistența statelor membre discuția în Comitetul pentru Cerul Unic continuă, dar uh, tot timpul statele membre trebuie să voteze și nu sunt întotdeauna foarte mm, gata să acționeze. Ele aplică principiul solidarității și nu vor să se atace unul pe celălalt. Deci, în general, acționează astfel încât să protejeze principiul de solidaritate în stat, între statele membre. Doamna Foster, înțeleg reacția dumneavoastră. Tema însă de a discuției noastre era schema de performanță. Există anumite faburi care poate să mai avansate. Cel mai avansat este clar cel uh, danez-suedez. Sigur că probabil există o lipsă de voință politică nu e o chestiune de suveranitate, ci o chestiune de interese naționale. Statele membre își protejează interesele naționale, mai sunt și aspecte sociale care intervin în anumite state membre. Noi suntem gata, oricum, să intervenim, iar după pauza de vară o să venim cu o situație actualizată despre unde ne aflăm în legătură cu blocurile funcționale Doamna Meissner s-a referit la comisie ca fiind gardianul tratatelor. Am decis acum câteva, câțiva ani să lansăm o acțiune legală împotriva statelor membre în legătură cu implementarea faburilor. Procesul este în continuare deschis, a ajuns la faza unei scrisori de înștiințare oficială despre fab, și a ajuns la cel mai înalt grad în ceea ce privește Franța, Germania, Beneluxul și Elveția, unde se află acum la nivelul unei, uh, unui aviz. Um, deci, și um, unei întrebări preliminare. Deci, probabil că um, înțelegeți că fiind în curs aceste acțiuni juridice, legale, trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla. În legătură cu anumite state membre, dumneavoastră v-ați referit la Grecia și la Cipru, problema cea mai mare este lipsa de control în anumite state. Nu avem destui controlori, dar și felul în care acționează, lucrează controlorii. Avem o problemă cu controlorii, de exemplu, în ceea ce privește orarul. În Franța, de exemplu, există multe, mult trafic aerian la dimineața foarte devreme și atunci cu partenerii sociali avem probleme pentru orele la care trebuie să lucreze aceștia. Oricum, problema de astăzi e mai degrabă cea a disponibilității trafic, controlorilor de, de trafic aerian și de multe ori trebuie să lucreze vara, trebuie să lucreze în weekend, deci e foarte complicat. Sunt elemente complexe și este nevoie să oferim capacitate suplimentară pentru acest domeniu. Un alt uh, coleg a întrebat ce trebuie să facem, ce măsuri trebuie să introducem. Deci Sezarul, după părerea noastră, este soluția cea mai bună în legătură cu modernizarea sistemului de trafic uh, aerian și gestiunea traficului. Pe partea de mediu putem confirma că suntem pe cale să îmbunătățim situația pentru eficiența zborurilor, pentru eficiența energetică și momentan în anumite zboruri din blocuri um, există rute mai scurte, rute mai directe care deja au început să se aplice. Avem uh, economii destul de mari de combustibil, astfel de carburant din aceste măsuri și deci pe partea aceasta, eficiența costurilor, putem să spunem că este cea mai vizibilă, progresul e cel mai evident la domeniul eficienței. Aș vrea să reacționez și la comentariul domnului președinte care a spus că nu există voință politică în statele membre. Dacă comisia poate face mai mult, da, sigur că putem să facem mai mult. De aia și începem uh, un proces cu statele membre. Putem să facem mai mult, putem să insistăm în cadrul cerului unic european. Discutăm de variantele pe care le avem, însă problema e când avem sesiunile de votare, suntem din nou uh, confruntați cu rezistența statelor membre. Dar sunt de acord cu dumneavoastră. Aceste inițiative sunt uh, deja vechi, au fost lansate în 2000, 2004 au devenit o realitate în timpul uh, doamnei Loyola de Palacio. Deci, au trecut 10 ani de când am început. A existat un schimb în uh, această situație. Criza economică a apărut în 2008 a, și a schimbat uh, prioritatea de pe capacitate pe eficiența costurilor. Capacitatea începând însă să devină mai puțin importantă. Deci sistemul este foarte fragmentat dar uh, se aplică în continuare traficului aerian. Știm că dacă va mai fi o creștere a traficului aerian, sistemul nu mai este deloc sustenabil pentru că este prea fragmentat. Rezultatele sunt deci mixte. În anumite cazuri putem spune, de exemplu, că pentru progresul tehnologic suntem acolo din punct de vedere instituțional și din punct de vedere al uh, schimbărilor uh, pentru restructurare, suntem în continuare în întârziere pentru că trebuie ca toate statele membre să dorească să își păstreze uh, sistemul, să-și păstreze controlul de trafic aerian. Dar aici e vorba de prestigiu, e vorba de suveranitate de interese și deci dincolo de dorința politică, ei spun că sunt de acord cu un cer unic european, dar de fapt când e vorba să pună în aplicare nu fac ceea ce trebuie pentru a-l avea. Deci facem tot ce putem, dar nu este ușor deloc. Mulțumesc! Danke sehr, aber vielleicht haben Sie ja mitgekriegt, da ist... Mulțumesc foarte mult probabil că uh, vă dați seama că aceste argumente nu satisfac pe nimeni, pentru că le auzim de 12 ani încoace. Și tocmai argumentul crizei financiare și economice uh, ar impune să ne grăbim aici, pentru că aici am pierdut bani și uh, cunoaștem argumentele statelor membre. Dar totuși, de ce nu de ce nu uh, lansați acțiuni de încălcare a tratatelor? vă ziceți de of Legends, dar nu e același lucru. Deci, care este, de ce Comisia ca gardiană a tratatelor nu spune, voi ați semnat, voi v-ați angajat, acum trebuie să uh, transpuneți. Știu că dumneavoastră nu decideți nimic, că dumneavoastră nu numai transmiteți un mesaj, dar ați face foarte bine să transmiteți exact ceea ce ați auzit aici ca reacție la prezentarea Comisiei. Să știți că nu e vorba de uh, părerea mea personală, ci de părerea unor uh, parlamentari care fac lege. E o poziție foarte dificilă, pentru că dacă dumneavoastră veniți aici și ne spuneți că aveți uh, state membre care au probleme să uh, acopere perioada de weekenduri sau perioade aglomerate, toți cei care lucrează uh, în, uh, în acest domeniu știu că atunci când semnează un contract, uh, semnează pentru 24 de ore pe zi. Deci uh, problema este că în unele state membre politicienii nu au fost pregătiți să facă față acestor provocări. Nu-i de ajuns să avem un astfel de răspuns și cred că domnul președinte a fost destul de clar mm, puteți uh, să faceți ceva mult mai puternic decât procedurile de încălcare pentru ca statele să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă ne uităm spre Franța sau Spania, e vorba de zone de trafic absolut uh, importante și știți foarte bine acest lucru. Și costurile sunt din ce în ce mai mari, tocmai pentru că, din păcate, nu există voință politică și aceste state nu vor prelua angajamentele lor și nu le vor face față. Dar să nu ne spuneți că problema e că nu sunt destui uh, controlori aerieni, pentru că știm că există și funcționează foarte bine și, și noi vorbim cu organizațiile acestor lucrători și nu este o scuză și niciun caz un răspuns din partea dumneavoastră. Doream doar să auziți acest comentariu. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă vreți să reacționați, vă dăm cuvântul da, încă o dată. Mulțumesc pentru a vorbi despre lipsa de control de trafic aerian. În Grecia a Uh, existat într-adevăr uh, această lipsă și uh, ca și lipsa de deschide noi sectoare. Și oferta Italiei de a prelua o activitate, parțial activitatea controlului de trafic aerian din Grecia a fost refuzată, pentru că dacă vedem la nivel european situația la nivel european există întotdeauna suficienți control, dar regional există deficite. În Germania există foarte mulți controleri europeni, dar în unele zone este practic imposibil de acoperit blocurile acestea funcționale. Also, ich stelle nur fest, wir sind... Bun. Constatăm că nimeni nu-i mulțumit, dar pentru că suntem politicieni, rămânem optimiști și cu asta trecem la următorul punct de pe urmea de zi, strategia Eh, europeană privind eh, gazul, gazul lichefiat și depozitarea de gaze. Are cuvântul doamna raportor Claura, Claudia Monteiro de Aguiar. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am să încep prin a spune că avizul acesta uh, intră în domeniul uh, siguranței energetice și a, surselor de energie durabile. Vorbim aici de o strategie pentru gazul natural uh, lichefiat uh, și stocarea gazelor pentru sectorul transporturilor și aceasta permite să avem o sursă de energie alternativă, înlocuind combustibilul contaminant. Pentru că acesta prezintă emisii mai reduse de dioxid de carbon, de noxe și are un impact pozitiv, ținând cont de nivelul de emisii scăzut în general. Am putea spune că pe termen scurt și mediu garantăm uh, siguranța, competitivitatea Uniunii din punct de vedere al energiei pentru uh, utilizarea uh, acestei surse de energie am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu reprezentanții ai diverselor organizații și asociații din uh, domeniu în care mi-au uh, făcut cunoscută situația în diversele state membre. În calitate de combustibil pentru transportul maritim, GNL-ul ar permite să se îndeplinească obiectivele în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și să se respecte limitele impuse. În felul acesta, toate navele care vor ajunge în porturile europene ar putea să funcționeze începând cu 2020 uh, cu uh, GNL. Însă pentru aceasta sectorul trebuie să se pregătească și Comisia ar trebui să stabilească niște priorități care să favorizeze această utilizare. De exemplu, porturile europene ar trebui să aibă instalații de export-import de GNL aceasta fiind o soluție viabilă. De exemplu, în uh, centrele urbane acest lucru se utilizează deja de către transportul public. Pe de altă parte, este o soluție care pe termen mediu și lung s-ar putea utiliza și pentru transporturile de mărfuri. Există, bineînțeles, și riscuri și provocări de care ar trebui să ținem cont de exemplu, măsurile necesare pentru a preveni situațiile de risc, încercând să reducem la maxim uh, fuga de uh, metan, de exemplu. Pentru aceasta avem nevoie de tehnologiile cele mai de vârf, cele mai moderne, tehnologii care să fie utilizate propriu-zis pentru a evita, evita probleme. Trebuie să finanțăm în continuare cercetarea și dezvoltarea pentru a avea noi tehnologii de utilizare a gazului natural uh, lichefiat. Și uh, vreau să mă refer aici încă o dată la regiunile uh, ultraperiferice, pentru că directiva pentru combustibil alternativ cere ca până în noiembrie 2016 să se prezinte planuri de energie alternativă. Însă, nu se ține cont în uh, această propunere de porturile maritime sau interioare care sunt mici atunci când se impun uh, cerințe precum, de exemplu, um, stații de GNL pentru uh, materialele foarte grele. Deci dacă nu există o distribuție echitabilă în ceea ce privește terminalele de GNL, cred că ar putea apărea probleme și ar putea crește inegalitățile în ceea ce privește furnizarea și aprovizionarea cu GNL porturile ar trebui să beneficieze de finanțări specifice pentru a instala astfel de terminale și tocmai de aceea autoritățile naționale, regionale și Comisia ar trebui să țină cont de felul în care putem aproviziona aceste mici porturi și cum putem instala terminale pentru uh, porturile mici, garantând uh, finanțarea acestor proiecte. O altă chestiune care are de-a face cu gazul natural lichefiat este cea a investițiilor necesare. Comisia nu ne spune cum putem garanta o astfel de investiție necesară. De exemplu, gazoductul, gazoductul uh, virtual pentru insula Madeira. Nu știm cum s-ar putea finanța acest proiect, pentru că E vorba încă o dată de o instalație necesară pentru un port mic. Iată, toate aceste întrebări și detalii sunt foarte importante pentru a putea oferi garanțiile necesare și pentru a găsi soluții la problemele existente. Sperăm că această strategie să nu creeze noi insule energetice care să nu aibă conectivitate cu restul lumii și pentru aceasta avem nevoie de un plan de finanțare pe măsură. În Europa există deja un număr destul de ridicat de terminale de tip GNL. Nu este o noutate. În uh, Uniunea Europeană avem, de exemplu, 1500 de camioane de transport de GNL avem uh, peste 100.000 de embarcațiuni care utilizează acest combustibil la nivel uh, mondial, deci dacă suntem în stare pe piața unică să ajungem la o situație competitivă, am putea oferi uh, surse de energie diversificate și am putea miza mai mult pe gazul natural lichefiat. Avizul pe care l-am elaborat mi-a permis uh, să intru în detaliu pe mai multe teme, inclusiv uh, cele pe care le-am prezentat astăzi aici și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să cooperăm împreună sau în calitate de raportor din umbră. Îmi doresc să avem un aviz de consens, un aviz clar și, și mai important, un aviz care să promoveze dezvoltarea acestui sector al GNL în domeniul transporturilor. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Griffin. Thank you, Chair, uh, dear Rapporteur. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru acest prim proiect de aviz atât de pozitiv. Susțin multe din aspectele prezentate și salutăm referințele făcute la surse de energie regenerabile și alternative. Utilizarea GNL-ului în transporturi este absolut necesară. E nevoie de combustibil alternativ pentru că acesta înlocuiește combustibil mai contaminați și nu înlocuiește pe de altă parte energiile regenerabile, în special în transportul de mărfuri. Totuși, există provocări de care trebuie să ținem cort, cont, de exemplu să avem o infrastructură mai bună, așa cum spunea și raportorul. Trebuie să vedem care este cererea de gaze în Europa și să asigurăm investițiile necesare uh, în acest domeniu. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că noile infrastructuri de gaze nu încurajează o blocare a tehnologiei, în special cu utilizarea combustibilului fosil. Trebuie să utilizăm în mod eficient terminalele existente și să dezvoltăm o piață a gazelor cu un sistem de interconectare optim. Un ultim element și cel mai important este să ne asigurăm că obiectivele de energie regenerabilă și de eficien, eficiență energetică nu sunt uh, lăsate deoparte prin utilizarea GNL-ului. E nevoie de uh, o promovare a economiei cu emisii uh, reduse. Este deci, uh, în concluzie, o energie promițătoare pentru sectorul transporturilor, însă trebuie să reamintim aici că este vorba de o reducere a energiilor fosile utilizate și nu este un obiectiv în sine. De aceea trebuie să ne asigurăm că producerea de GNL este durabilă și să ne asigurăm că obiectivele Uniunii sunt menținute în acest domeniu. Așteptăm în continuare să avem o cooperare bună la acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zile. Da, mulțumesc că am să vorbesc în numele domnului Porebo, care este raportor din umbră din partea noastră. Noi considerăm că acesta este un pas important înainte pentru a finaliza piața energiei în Europa. Avem nevoie de terminale suficiente care să asigure capacitatea de gazeificare. Totuși, uh, nivelul de 20% nu este prea mulțumitor și aceasta este o chestiune importantă pentru a spori interconectarea între regiuni. Salutăm, de asemenea, nevoia de cooperare regională și de utilizare mai bună a capacităților de magazinare existentă. Regulamentul TNT și CFM-ul reprezintă un cadru adecvat pentru susținerea infrastructurilor de gaz în Europa și uh, terminalele și stocarea GNL-ului în Europa. ECR-ul consideră că avem nevoie de GNL pentru a avea o piață a gazelor corectă și pentru a asigura accesul tuturor statelor membre la GNL. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Rados, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE aș vrea să salut avizul doamnei Monteiro și strategia Comisiei pentru a susține utilizarea de surse de energie alternativă pentru transporturi, înlocuind combustibilul tradițional și fosil. Aș avea două comentarii importante de făcut. În primul rând, în raport este important să arătăm că adoptarea unor proiecte comune de interes european este esențială pentru ca toate statele membre și toată lumea să poată profita de pe urma GNL-ului. Un al doilea com- comentariu are de-a face cu avizul nostru al Comisiei TRAN, pentru că avem nevoie de o soluție pe termen lung uh, pentru a construi terminale GNL în porturi, în special în acele, în acele porturi care nu sunt incluse în rețeaua TNT. Cred că este esențial să definim mai bine posibilitatea de a face investiții în aceste porturi din punctul de vedere al Comisiei noastre, al Comisiei TRAN. Acest punct ar trebui să fie inclus, cred, în avizul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chilunen! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz excelent. Este un text uh, care se bazează pe multă expertiză și este foarte echilibrat. Noi vom prezenta câteva proiecte de amendamente pentru a ne gândi și la viitor, la ce se va întâmpla după GNL. Din câte am înțeles eu, Parlamentul are o părere destul de unitară în ceea ce privește importanța gazului natural uh, lichefiat uh, ca un element de tranziție. Însă, trebuie să ținem cont și de reforma în domeniul energiei și de disponibilitatea de energie pe termen lung. Să ne gândim și la uh, posibilitatea de a avea uh, biogaz lichefiat și de a avea cerințele necesare pentru distribuția acestor gaze. În plus, ar fi bine să acordăm atenție și mijloacelor de promovare. De promovarea acestor um, operatori cu GNL, pentru că trebuie să ținem cont și de nevoia de modernizare a embarcațiunilor pentru a avea acces la ele. Să vedem cum putem uh, ajuta din punct de vedere al UE. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Taylor, vă rog. Oh, well, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru un început foarte bun. Fără îndoială, GNL-ul uh, are o performanță mai bună în ce privește emisiile de CO2 compuși de sulf și de azot. Dar totuși textul raportului este cam, cam evanghelic în legătură cu susținerea genelului. Totuși, există consecințe neintenționate în legătură cu utilizarea acestui tip de combustibil. Vă amintesc de eh, consecințele neprevăzute nici în momentul în care am promovat eh, motoarele pe motorină și schimbarea taxării la motorină, ceea ce în cel din urmă a dus la Uh, mari probleme de uh, poluare. Și când am adoptat propunerea privind biocombustibili, <clears throat> oare ne-am gândit uh, suficient de bine la, la practic realocarea și redistribuirea suprafețelor agricole pentru producerea noilor biocombustibili în loc de producția de alimente? Până la urmă, genelul este un combustibil fosil și nu poate fi de aceea decât un combustibil, să zicem, de tranziție spre ceva mai curat. Da? Trebuie să avem o, o situație a performanței ecologice a Uh, gnl în care să fie comparat nu numai cu celelalte combustibile, ceilalți combustibili uh, fosili, ci și cu cei uh, ecologici sau cu surse regenerabile de energie. Deci, cred că um, raportul supraestimează oportunitatea și calitățile GNL. Mai sunt și de raportat uh, cifre legate de emisiile de CO2. Da? E, sigur că trebuie să fim foarte precauți aici, pentru că nu putem spune mai mult decât că GNL-ul poate contribui la reducerea emisiilor de CO2. Dar știm că, de fapt, problema nu este CO2-ul, ci este metanul și GNL este mare generator de emisii de metan, care este un gaz de seră mult mai puternic decât bioxid de carbon. Da? Deci, mari promotori ai GNL-ului sunt Australia și Statele Unite, unde Uh, energiile din surse neconvenționale, cum ar fi fracționarea hidraulică, sunt foarte promovate. Și asta comportă mari riscuri de delocalizare de metan de data asta, nu de CO2. Deci, aș uh, avertiza aici uh, să, să exersăm, facem un exercițiu de prudență și să compunem mai întâi un tabel de uh, de uh, echilibru al uh, acestui tip de combustibil uh, și modul cum se raportează la combustibilii fosili, respectiv cei regenerabili. Mulțumesc și acum dăm cuvântul Comisiei. Thank you very much, um, Chair, um, Rapporteur Ms. Montero. Mulțumesc, domnule președinte, doamna raportor Monteiro, stimați deputați, ne bucurăm să putem discuta această temă împreună cu dumneavoastră. Suntem cu totul de acord că trebuie să știm că gazul poate fi doar o soluție și un combustibil de tranziție uh, pe drumul nostru la o economie cu emisii uh, reduse de carbon dintre uh, combustibilii de origine fosilă este probabil cel mai bun, în schimb și uh, în ce privește strategiile noastre pentru 2030 și 2050, uh, recunoaștem că există riscul unor delocalizări și uh, emisii periculoase pentru mediu. Aceste probleme pot fi soluționate cu, prin dialogul internațional cu statele care au producții de, producție de astfel de combustibili în același timp, există și tehnologia disponibilă pentru minimizarea uh, scăpărilor de gaze. Peste tot există aceste scăpări de gaze, dar peste tot se poate reduce cantitatea acestor scăpări. În ce privește o veritabilă strategie GNL, uh, aici trebuie uh, umplute niște viduri, niște goluri care există. Trebuie, pe de o parte, să evităm supraestimarea infrastructurilor pentru GNL. Trebuie să nu construim uh, elemente de infrastructură uh, prea mari care ar izola până la urmă aceste uh, stații. Trebuie să uh, asigurăm însă că toată lumea are acces la GNL și genul trebuie să fie folosit uh, în, în alte sectoare decât cele conectate la uh, gaze naturale oricum. Da? Eh, există astfel un mare potențial pentru Europa de Nord, dar și pentru insulele din Atlantic sau din Mediterana, care astfel ar putea obține acces la gaze. În opinia noastră există și un potențial mare pentru transport, da? și asta este de fapt eh, principală eh, legătură cu Comisia TRAN. Vorbim de transportul pe cale maritimă, dar și pe cale rutiere la capacități mari. Uh, am uh, colegi aici de față care ar putea să vă ofere aceste detalii. Thank you very much, Mr. Moser. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, raportare și celorlalți membri care și-au exprimat uh, opinia vis-a-vis -vis de acest raport. Aș vrea să subliniez că uh, gazul natural lichefiat uh, folosit la transport um, vine să înlocuiască păcura mult mai contaminantă care e folosită pentru utilajele grele. Eh, este un mijloc de atingere a obiectivelor de decarbonizare, pentru că eh, emisiile sunt eh, totuși limitate. Dar dacă comparăm genelul cu biogazul sau gazul realitat sintetic, atunci totuși există diferențe notabile. Aș vrea să subliniez exemplul Suediei, de pildă, unde 70% din biometan se folosește pentru aprovizionarea flotei eh, care funcționează pe GNL. Este eh, de asemenea eh, un contributor la reducerea emisiilor de oxid de azot în orașele noastre peste 20, la, 20.000 de uh, autovehicole uh, circulă deja cu uh, GNL. Sigur că trebuie să monitorizăm celelalte emisii care le produce utilizarea acestui gaz, dar pot să vă spun că în ce privește ciclul de viață și accesibilitatea GNL, Uh, situația este foarte bună. Există vehicule cu propulsie duală, de pildă cele produse de Volvo, care corespund celor mai stricte standarde europene. Și este clar că uh, din aceste motoare uh, hibride emisiile de metan sunt extrem de reduse. Acest lucru a fost verificat înainte de omologarea și punerea pe piață. În ce privește infrastructura, știți că infrastructura, eh, directiva privind eh, infrastructura pentru combustibili alternativi prevede eh, elaborarea unor planuri naționale, cadre de referință naționale, până în noiembrie în acest an. Până la această dată, până în noiembrie 2016, statele membre trebuie să ne comunice planurile lor pentru elaborarea unei, unei infrastructuri pentru uh, Uh, GNL pentru recuperarea de metan și așa mai departe. Da? Și acest lucru a, uh, a, uh, înseamnă și că trebuie să există, pe, cel puțin pe principalele coridoare TNT, infrastructuri corespunzătoare. Atât în transportul maritim, cât și în transportul pe cale rutieră. Comisia sprijină statele membre în elaborarea uh, și construirea infrastructurilor respective prin fondurile puse la dispoziție prin uh, Facilitatea Conectarea Europei. Uh, ultima solicitare de propunere a avut loc chiar în anul, acest, anul acesta și deci Comisia Europeană va finanța crearea unei infrastructuri infrastructuri minime pentru a crește mobilitatea uh, europeană cu uh, autovehicule uh, propulsate pe GNL. Cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Termenul pentru de depunere a amendamentelor este 21 iunie, ora 12. Cu aceasta, ia sfârșit partea publică a reuniunii noastre și după o scurtă scauză ajungem la partea în camera a sesiunii noastre. Toți aceia care sunt mandatați să participe la această reuniune a raportorilor și coordonatorilor pot rămâne, tot restul participantelor este rugat să